Președintele, domnule comisar, aveți acum posibilitatea să faceți niște remarci finale. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că uh, această declarație de încheiere ar fi doar uh, orientativă ca timp alocat aici. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Pentru mine e, a fost o experiență pozitivă de deja vu. Am uh, și prima dată am avut uh, senzația că e mai puțin o audiere decât o, un schimb de opinii, o, de discuție uh, și sper că așa să și rămână colaborarea mea cu dumneavoastră pe viitor. Să putem discuta la modul pozitiv, să ajungem la soluții, la rezultate și să uh, ajungem de fiecare dată un pic mai departe. Sigur că nu vom fi 100% de acord, asta este și o democrație adevărată, ar fi nerealist să credem altfel, dar ce contează cel mai mult este că avem cu toții această voință comună, să facem ceva în interesul cetățenilor noștri, să avem această preocupare uh, ca uh, proiectul european să se realizeze, ca interesul european și pe viitor să fie asigurat, poate chiar mai bine decât până acum, și garantarea interesului nostru european trebuie să ducă și la o evoluție pozitivă în vecinătatea noastră, ameliorând situația de acolo, pentru oamenii de acolo, aducându-le mai multă siguranță, mai multe perspective, un viitor care să le permită ca, în, ca să rămână în acele state și ei și copiilor și nepoților să aibă o perspectivă. Eu îmi doresc ca în Europa și ca în vecinătatea europeană să avem o circulație liberă gigantică. Vreau ca oamenii să poată să se miște liber, să ia decizii liberi și să aibă uh, posibilitatea să profite de șanse acolo unde acestea li se oferă. Dacă în următorii cinci ani voi putea să-mi aduc o contribuție la acest proiect, cred că atunci înseamnă că uh, în istorie mi-am adus o contribuție mare deja și nu pot să vă spun decât că sunt gata să uh, lucrez cinci ani la modul cel mai angajat la clădirea acestui proiect și mă bazez pe colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Vedeți că această comisie este o comisie foarte prietenoasă, altfel n-ați fi primit aplauze atât de prietenoase, dar probabil că vă imaginați că putem să devenim și neprietenoși în uh, decursul timpului, însă eu personal înțeleg aceste aplauze ca o apreciere pentru activitatea dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care le-ați dat, pentru ceea ce ne-ați expus. Sigur că nu toată lumea este de acord cu răspunsul întotdeauna, dar ar fi și grav să fie altfel. Și cred că am creat premisele pentru o colaborare foarte bună. Și pentru cazul în care va trebui să Uh, vă scriem acest lucru, chiar vom scrie că vrem o colaborare foarte bună în următorii 5 ani. Vă mulțumesc foarte mult oricum. Coordonatorii se reunesc acum la 4Q1. Vă așteptăm acolo pentru ca să discutăm exact despre această scrisoare de care vorbeam înainte.